Colleagues, can I call the meeting to order? Dragi colegi, aș dori să începem. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, foarte bine, putem să continuăm. Mulțumesc. Next item on the agenda is the... Următorul punct de pe ordinea de zi Amendamentele de compromis în ce privește rețelele transeuropene de transport, raportori, domnii, domnii Cumuțacos și Ertug. Cine dorește să înceapă? Georgios, domnul Cumuțacos? Ai cuvântul. Îți mulțumesc, Brian. Au avut loc patru întâlniri între co-raportori și raportorii din umbră și aș vrea să vă dau uh, o idee despre toate amendamentele care au fost depuse și amendamentele de compromis până în prezent. Am mai prevăzut o întâlnire suplimentară mâine și încă una la Strasburg și atunci aș vrea să spun tuturor colegilor că dacă este necesar să organizăm o a treia întâlnire, dar respectând calendarul prevăzut, deci respectiv vot pe 18 decembrie, dacă considerați că mai este nevoie de o întâlnire suplimentare, atunci uh, o vom organiza. Referitor la amendamentele de compromis. 22 de amendamente de compromis au fost depuse. Aceste amendamente se referă la 11 articole din proiectul de regulament. 11 propuneri de compromis au fost depuse în ce privește considerentele și 19 privitor la anexe și la hărți. Deci, în total, cam 50. Au mai rămas anumite chestiuni care încă nu au fost soluționate și Probabil că după viitoarele întâlniri vor mai fi redactate câteva amendamente de compromis, dar nu foarte multe la număr. Eu cred că unele dintre subiecte au fost deja epuizate, am avut parte de discuții cât se poate de constructive. Acum, în ce privește articolul 3 și definirea uh, valorii adăugate europene. Acesta este primul compromis, apoi un alt compromis tot la articolul 3 în ce privește secțiunea transfrontalieră, în ce privește nodul uh, urban, în ce privește rețelele pentru a asigura eficiența um, resurselor, articolul uh, 10 în ce privește prioritățile, apoi articolul 16 uh, în ce privește cerințele pentru infrastructura de transport, și de asemenea în ce privește echipamentele pentru apele interne. Așa cum să vă vorbesc despre propunerea de compromis de la articolul 17, unde sunt cerințele pentru statura de transport pentru apele interne, articolul 18, cadru pentru priorități în ce privește dezvoltarea infrastructurii, articolul 25 în ce privește uh, uh, autostrăzile, între ghilimele, apei, apoi în ce privește articolul 26, articolul 45, cerințe în ce privește aceste core network, rețelele principale, articolul 47, nodurile rețelelor principale, articolul 48, coridorul rețelelor principale, articolul 55, și 51 în ce privește coordonarea coridoarelor, 52 guvernanța coridoarelor din rețelele principale, articolul 54 aliniatul 1 în ce privește obligațiile de raportare în statele membre. Deci toate aceste puncte au fost deja discutate. Astăzi am trimis tuturor colegilor propunerile de compromis în ce privește articolele 13, 17, și 47 și considerentele 2, 3, 4, 5, 10, 12, 12 și 31. Și cum spuneam, o să avem ocazia să ne întâlnim din nou cu toți uh, raportorii din umbră, uh, dar și cu alți colegi care sunt interesați. În ce privește celelalte amendamente de compromis, avem o bună bază de discuții și cred că o să avem ocazia să ajungem la un rezultat final uh, consensual cu care să fie de acord toți raportorii. Problemele spinoase. Articolul 13 ce privește elementele de natură tehnică și articolul 45, de asemenea și articolul 17 unde este vorba despre transporturile uh, pe apă. Acestea sunt chestiunile cele mai spinoase. Acum, în ce privește elementele fundamentale, ca de exemplu Uh, calendarele, caracterul obligatoriu sau nu, anumitor măsuri, caracteristicile tehnice, obligațiile în ce privește echipamentele și metodologia. Constat încă o dată că marea parte a colegilor a ales o orientare mai degrabă națională. În ce privește reacțiile noastre, respectăm calendarul strict care ne-a fost impus, încercăm să ținem cont pe cât posibil de numărul mare de preocupări uh, evocate de către colegi, însă nu dorim să aducem atingere acestei plus valori europene a regulamentului. Și de aceea misiunea noastră este deosebit de dificilă, pentru că, pe de o parte, ne dorim ca această propunere să fie consensuală și, pe de altă parte, trebuie să refuzăm uneori uh, amendamente care vin de la toate grupurile politice atunci când acceptăm anumite propuneri, uh, ținem cont de argumentația subiacentă. Cam atât aveam de spus deocamdată. Vom continua dezbaterile. Ne dorim să avem o dezbatere cât mai detaliată ca să ajungem la un rezultat final cu care să fie de acord cât mai mulți dintre colegi și de asemenea un text care, pe plan juridic, să ne permită să avem un bun punct de plecare cu ocazia viitorului, viitoarei discuții tripartite cu Comisia și Consiliu. Și poate că colegul meu, coraportor, va putea să vă mai dea anumite detalii înainte de a începe discuția propriu-zisă și aștept cu nerăbdare să aud avizile, dumne- avizele dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Ertug. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să coleg domnului Cumuțacos, care a prezentat modul în care dorim să uh, abordăm lucrurile. Am încercat în ultimele săptămâni să uh, negociem cu toți raportorii din umbră și cu toți colegii interesați pentru a găsi aceste compromisuri. Așa cum am uh, menționat deja, uh, avem și astăzi niște amendamente de compromis la trei articole și vreau să profit de această ocazie pentru a vă prezenta câteva puncte care, din punctul meu de vedere, sunt uh, importante pentru a clarifica puțin lucrurile. În primul rând, în ceea ce privește obiectivele și prioritățile, articolul 4 și articolul 10. Așa cum ați putut vedea, am preluat o anumită structură, am dat o oarecare structură uh, textelor și tuturor dorințelor colegice pentru a avea niște rubrici foarte clare. Și aceste articole au avut și foarte, foarte multe amendamente. De aceea am uh, încercat să le cuprindem pe toate cât s-a putut în amendamentele de compromis. Și, după cum a spus și domnul Cumuțacos, până acum toată lumea a fost de acord. Apoi, sunt articole care se referă la specificațiile tehnice, articolele 12, 13 și 45 um, și aici am primit foarte multe amendamente și sigur că, după cum știți, trebuie să fim foarte atenți ca formularea noastră să rămână coerentă cu legislația care există deja în domeniul feroviar și cu mecanismul conectarea Europei. De aceea, uh, sigur că trebuie ca formularea să meargă mână în mână cu formularea din celelalte acte legislative. De asemenea, am încercat să garantăm faptul că și uh, rețelele așa numite izolate sunt luate în considerare în mod adecvat, pentru că acest lucru este important pentru mulți dintre colegii noștri. Știu că mai trebuie să lucrăm puțin la reglajul fin, uh, pentru a prezenta mai detaliat aceste rețele izolate, pentru că Uh, nu toată lumea cunoaște acest uh, concept și nu toată lumea are exact aceeași imagine a acestui concept. Sunt colegi care au imagini diferite uh, despre ceea ce înseamnă o rețea izolată. Dar, în orice caz, conceptul de bază l-am uh, integrat deja în text și trebuie să vedem uh, apoi cum formulăm lucrurile mai, uh, mai fin. Și, în cele din urmă, dragi colegi, am făcut toate, toate eforturile Uh, să uh, uh, lucrăm cât s-a putut de mult la articolul 17, mai ales la domeniul um, transporturilor fluviale și maritime. Pentru că am vrut să ne asigurăm că prin formulările noastre nu vom introduce, introduce niște cerințe specifice de mediu. Pentru că acestea ar fi putut eventual să intre în contradicție cu legislația existentă. De aceea, am făcut trimitere în mod explicit la declarațiile multilaterale care există în momentul de față și uh, am preluat formulările din aceste texte. Sursa pentru noi, dacă ați citit amendamentul de compromis, veți vedea această uh, declarație comună pentru dezvoltarea uh, navigării pe fluviile interioare. Și coordonatoarea noastră, doamna Calea Pace, a colaborat cu Comisia Europeană, cu țările um, de la Dunăre și cu cele trei comisii pentru Dunăre. Toate aceste, toți acești reprezentanți s-au pus de acord asupra uh, formulării, astfel încât uh, formularea să fie acceptată de toate părțile interesate în acest proces. Și uh, am acordat atenție tuturor uh, amendamentelor colegilor care se referă la acest good navigation status, bun, un statut de bună uh, navigare sau navigabilitate. Am vrut să cuprind și acest lucru în compromisuri și, sigur, să facem trimitere la uh, acordul, um, așa numitul acord AGN. Mă refer la articolul 17.3b unde facem trimitere la anumite definiții pentru că nu vrem să uh, riscăm pericolul de a uh, nu fi în coerență cu legislația care există deja. Acestea au fost uh, articolele critice și propunerile de compromis pe care vi le promisesem, pe care le-am prezentat astăzi, um, Așteptăm dezbaterea și opiniile colegilor și stăm în continuare la dispoziția tuturor colegilor pentru întrebări sau pentru discuții. Și acum să vă spun câte ceva despre calendar. Mâine vom avea prima întâlnire cu raportorii din umbră și apoi pe 12 decembrie următoarea reuniune pentru a discuta despre ultimele modificări, ultimele puncte la acest text și sperăm ca în timp util pe 18 decembrie, deci să avem un document foarte, foarte bun pe care să poată să îl susțină cât mai mulți dintre colegii noștri. Dar până atunci discuția rămâne deschisă și noi la fel și ne-am bucurat foarte mult de contribuția constructivă a colegilor. Mulțumesc! Thank you, Mr. Vă mulțumesc! Deocamdată s-au înscris la cuvânt doamna Bilbao, domnul Kramer. Bradbourne, Mrs. Ayala, Mr. Tipaka, Mr. Savarama, Mr. De Grandes. Is anybody else? Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Pentru că cu cât continuăm, cu atât o să aveți mai puțin, mai puțin timp la dispoziție. Mr. Kuhn, Mr. Udias and Mr. Benyon. So you got about 10 seconds each. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's 14 speakers, so it'll be... 14 persoane care doresc să ia cuvântul, deci câte două minute pentru fiecare dintre dumneavoastră. Începem cu doamna Bilbao. Gracias, presidente, y además... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să respect cele două minute care mi-au fost alocate. Așa cum a spus, uh, așa cum au spus domnii raportori, am muncit intens și grupul al de tinde să accepte textul amendamentelor de compromis. Am apărat metoda pe care a prezentat-o comisia și suntem de asemenea de acord cu respectarea termenelor prevăzute și vom apăra și acest concept de plus valoare europeană. Activitățile transfrontaliere ne se par a fi prioritare. Ținem mult și la aspectele de guvernanță pe plan local, regional și național și am mai spus că este nevoie de coordonare la toate nivelele. și, din fericire, în timpul discuțiilor pe care le-am avut, am putut să găsim un acord. Mai rămân câteva chestiuni nesoluționate deocamdată, dar, așa cum au spus și domnii co-raportori, urmează să ne mai întâlnim uh, și să redactăm ultimele amendamente de compromis. Această inițiativă trebuie neapărat adoptată fără prea mari dificultăți și fără întârzieri. Iar în ce privește căile navigabile de pe apele interne, doream să știu dacă lista care a fost uh, stabilită a fost modificată între timp sau nu și care este părerea dumnealor despre această listă. Mulțumesc, doamnă Bilbao. Domnul Kramer are acum cuvântul. Mulțumesc și eu celor doi raportori. Uh, sigur că unii ar fi dorit ca formular, să fie mai uh, uh, concentrate. Uneori știm cu toții că uh, acest lucru va crea costuri foarte mari și, uh, de asemenea, niște dispoziții mai uh, stringente ar duce și la niște întârzieri. Și de aceea trebuie, cred, să ne concentrăm foarte mult atenția asupra elementelor care pot să ducă la protecția mediului într-un mod mai eficient. Apoi, în ceea ce privește mecanismul conectarea Europei, cred că trebuie să păstrăm uh, uh, distinția între cele două dosare. Uh, căile feroviare, da, sunt importante, dar uh, din păcate, în traducerea noastră, când e vorba de, um, de redresarea și de restructurarea căilor uh, ferate, uh, traducerea în limba germană nu este uh, foarte bună. Apoi, căile navigabile interioare, da, bun, sunt uh, importante. Uh, vrem însă, dacă vrem ca toate uh, fluvile să fie navigabile tot timpul, um, trebuie să vedem ce facem până la momentul respectiv, pentru că până la momentul respectiv căile feroviare trebuie să funcționeze foarte bine și, din păcate, după cum știm, navigarea pe uh, fluvii este foarte, foarte înceată, deci cred că trebuie să fim puțin mai realiști, să nu punem accentul atât de mult pe acest uh, sector. Apoi, obiectivul nostru de 20% reducere a emisiilor în uh, transport până în 2020, acesta se găsește în mecanismul conectarea Europei, trebuie să apară și în textul nostru. Și apoi, egoismele naționale și piețele naționale se văd în foarte multe amendamente. Deci, lucrul ăsta e foarte clar, dar nu ar trebui să apară în contextul uh, unui spațiu feroviar european uh, și cred că trebuie să fim mai disciplinați mai ales la uh, punctele de trecere frontiere. Și apoi, uh, rutele, pistele ciclabile uh, mi se pare că lipsesc. acestea există și joacă un rol foarte important. domnul Savari, așa cum ne-a spus, că cel, cea de-a doua Uh, punte, cel de-al doilea pod între România și Bulgaria trebuie să conțină, să aibă și o pistă ciclabilă. Acest lucru este foarte important pentru că sunt, um, uh, e, acest, e necesară conectarea diverselor segmente în uh, crearea unei rețele europene de piste ciclabile. Deci cred că este un domeniu foarte important și vreau să vă rog să preluați aceste piste așa numite Eurovelo. Așa se numește rețeaua. Um, m-au rugat colegii să menționez acest lucru, dar să știți că nu doar verzii își doresc acest uh, punct și cred că ar trebui să-l preluăm pentru că mulți colegi îl susțin. Mulțumesc. Și acum, domnule El Cadraui, două minute. Dank u wel, voorzitter. Um, ik, zou, ik zal heel kort zijn. Ik wil in, in eerste instantie de... Mulțumesc, am să încerc să fiu succint. În primul rând vreau să mulțumesc celor doi coraportori pentru modul în care au uh, lucrat pentru că au dat dovadă de foarte multă deschidere și toleranță pentru a găsi compromisuri uh, bune. Și cred că ar fi bine să Uh, mergem în continuare pe metodologia pe care am convenit-o împreună cu colegii și marja pe care o avem să o folosim pentru a da o interpretare cât mai largă posibilă a lucrurilor, astfel încât să putem să includem toate propunerile constructive pe care le-am auzit de la diversi colegi. Și cred că coraportorii au făcut foarte bine acest lucru. Înțeleg că nu toată lumea e mulțumită 100% de tot ce e în aceste compromisuri. Unii poate chiar sunt dezamăgiți. Dar cred că dacă ne detașăm puțin și privim lucrurile în perspectivă, respectivă, ne dăm seama că avem un pachet uh, de compromisuri foarte bune. Sigur că mai sunt unele lucruri care pot fi discutate în următoarele zile și acest lucru, sigur, este pozitiv. Căile navigabile interioare um, mi se pare că au beneficiat de o abordare care le-a acordat multă atenție uh, Um, care în același timp a încercat să țină cont și de aspectele de mediu, aspectele ecologice. Sper să putem să mai lucrăm la acest domeniu și pe 18 decembrie, când se va supune la vot acest uh, raport, să putem să avem un uh, larg consens uh, în susținerea acestuia în întregul Parlament. Și dacă facem acest lucru, atunci vom face încă un pas către rețelele de transport transeuropene, unde uh, punctul focal este rețea, uh, valoarea adăugată europeană. Mulțumesc, domnul Pircă, acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și eu le mulțumesc celor doi raportori pentru modul foarte competent și cooperativ în care ne-au abordat și vreau să menționez câteva puncte și eu. Compromisul de la articolul 5, în primul rând. Aici este vorba de planificarea și construcția rețelelor care trebuie să implice și cetățenii, astfel încât aceștia să accepte proiectele și ne așteptăm din partea statelor membre ca în faza de planificare să fie luate în considerare specificitățile locale um, în ceea ce privește amplasarea rețelelor și așa mai departe. Sigur că trebuie să ne gândim că e necesar, atunci când se prezintă un proiect, să se ofere și propuneri alternative de punere în aplicare a anumitor segmente din uh, rețea. Și acesta este un subiect foarte sensibil, mai ales în zonele foarte dens populate, zone turistice sau zone montane, de exemplu. Și de aceea mă bucur că, în primul rând, uh, amendamentul 275 care se referă la acest lucru a fost uh, inclus în compromis și vreau de asemenea să vă rog ca și partea a doua a acestui amendament care spune că statele membre, dacă este necesar, trebuie să ofere anumite măsuri uh, și trebuie să ofere anumite măsuri alternative. Eu cred că și această parte ar trebui să fie cuprinsă în compromis pentru că este consecința logică a primei părți a acestui amendament, vine cu o precizare mai clară și obiectivul numai, și numai așa va, vom atinge obiectivul de a atrage și uh, cetățenii și acceptarea acestora în aceste proiecte. Deci numai dacă și acest detaliu este inclus în text. Deci, amendamentul trebuie, vreau să vă rog, să fie preluat și în partea sa a doua, nu doar în prima parte. Domnul Bradburn. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să fiți așa de indulgent și cu mine cum ați fost cu domnul Kramer când a vorbit. Da, am două minute. Așa ați anunțat. Domnule președinte, Cred că în comentariile sale, domnul Ețuc s-a referit la modalitatea în care putem să aliniem uh, textul programelor tente și amendamentele pe care le avem în fața noastră cu mecanismul conectarea Europei. Și cred că acesta este un punct cheie. Pentru că eu am citit aceste amendamente și cu toate că înțeleg comentariile domnului Erțuc de a încerca să facă această aliniere, eu nu am văzut niște legături foarte concrete între elemente de transport din cele două acte și cred că ar trebui să mai muncim un pic la acest lucru și să vedem cum putem să facem această conectare din punct de vedere logic, mai ales că ne gândim că vom avea constrângeri bugetare și mai puternice dacă ne uităm la propunerea domnului Van Rompuy în discuțiile pe marginea bugetului și de aceea cred că este vital să ne asigurăm că rețelele TNT vor uh, fi uh, consolidate și să avem o abordare realistă. Eu cred că multe dintre amendamente sunt în regulă, dar văd o tendință. După cum știți, domnule președinte, eu am fost raportor pe uh, pachetul trecut de programe TEN și mi se pare că multe dintre compromisuri uh, sunt unele care uh, aduc tot felul de elemente și trebuie să fim precauți să nu amalgamăm pur și simplu diverse dorințe și idei. Um, avem o definiție destul de vastă a obiectivelor noastre pentru rețeaua atente și cred că trebuie să fim realiști, domnule președinte, să ne gândim care este capacitatea de a pune în aplicare aceste programe. Și, după cum am spus, trebuie să luăm în considerare constrângerile bugetare. Și mă bucură comentariile care s-au făcut mai devreme despre nevoia de a ajunge la valoarea adăugată europeană. Uh, e foarte ușor să zici aceste cuvinte, dar trebuie să ne dăm seama și ce înseamnă ele. Și această perspectivă, ceea ce înseamnă, trebuie să fie inclusă în text. Pentru că avem multe perspective în dezbatere în care utilizăm conceptele de valoare adăugată, dar uh, Uh, nu se reflectă acest lucru în proiecte. Cred că înțeles ce, ce vreau să spun. Și un alt exemplu, domnule președinte, din experiența mea de acum mai mulți ani, observ că avem multe amendamente de compromis la anexe. Și eu cred că ar trebui să fim precauți aici, pentru că acum șapte ani uh, m-am chinuit ore întregi pe acest subiect și eu cred că ar trebui să nu ne atingem de anexe, pentru că de câte ori încercăm să modificăm o anexă, până la urmă încercăm să înlocuim un lucru cu altul la nivelul priorităților și până la urmă te, ne mișcăm în cerc și mi-aduc aminte că am făcut acest lucru la programul trecut și v-aș avertiza să fim foarte, foarte precauți în ceea ce privește încercările de a modifica substanța anexelor sau de a adăuga ceva la ele pentru că nu este o abordare realistă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Bradman. Am fost generos cu dumneavoastră și îi mai datorez doamnei Bilbao un minut. O să încerc să îi mai dau un minut la un moment dat. Domnul de Bacăt. Thank you well. Um, ik wil eerst de, de rapporteur en schaduwrapporteurs bedanken voor het uh, goede werk. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului și eh, raportorilor din număr pentru cooperare. Cred că, în calitate de coraportor uh, privind uh, conectarea Europei, este important să, se, să există cooperare și o legătură între uh, tenteuri și conectarea Europei. Bineînțeles, este vorba și de finanțare și e nevoie să fim realiști, pentru că, până la urmă, constrângerile financiare ne impun și nouă acțiunile aici. Nu o să intru în detalii acum în ceea ce privește compromisurile, dar aș dori să ridic un aspect în ceea ce privește anexele privind căile navigabile interne. Am discutat uh, cu mai mulți co-raportori și raportori din umbră în ceea ce privește unele lămuriri cu privire la uh, includerea acestor liste cu privire la căile navigabile interne, fiindcă avem uh, aici porturile maritime, dar nu și porturile pentru căile navigabile inter, interioare se pare că există un acord în ceea ce privește includerea acestor liste, dar s-ar put, poate putem să avem un amendament în acest sens. Este important să avem un compromis și în ceea ce privește articolul 17, alineatul 3A și uh, articolul 42. Trebuie să ținem cont de legislația de mediu actuală. În egală măsură, nu dorim ca aceste valori de impact asupra mediului să trăgăneze lucrurile prea mult pe viitor. Iar în cele din urmă, au spus am spus asta și antevorbitorii mei. Se pare că există tendința aici de a încărca textul cu tot soiul de derogări, unele tehnice, altele pur și simplu naționale, se pare. Eu cred că nu trebuie să deviem de la calea noastră cea dreaptă și astfel încât acesta fiind spuse, nu putem să avem prea multe referiri la caracterul specific național, mai ales dacă este vorba de plus valoarea europeană. Mulțumesc foarte mult. Un minut 59 de secunde. Extraordinar. Doamna Ayala. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului și raportorilor din urmă pentru activitatea lor și pentru faptul că și pentru compromisurile la care s-au ajuns. Uh, mulțumesc foarte mult uh, activității de, pentru activitatea desfășurată privind uh, clauza de revizuire, articolul 27, în ceea ce privește proiectele prioritare. Acele proiecte pe care, dintr-un număr de motive, nu am reușit să le includem în acest exercițiu de revizuire. Vreau să mulțumesc, deci, pentru acest lucru. Aș vrea totuși să adresez niște întrebări. În ceea ce privește definiția interoperabilității, un aspect foarte interesant, și uh, încă niște aspecte naționale în ceea ce privește anexele, <laughs> poate nu o să fiți de acord cu toate acestea, dar uh, speranța moare ultima. Uh, unii dintre colegi au uh, înaintat niște amendamente foarte interesante și sper să reușim să îmbunătățim lucrurile și în ceea ce privește zonele perif- periferice, portul Vigo, mă interesează pe mine mai ales. Apoi, în ceea ce privește la anexa de la compromisul 1, la, este vorba despre despre rețeaua principală a șoselelor. Aici, la, aici este vorba doar de anumite părți ale șoselelor, uh, căilor rutiere. Trebuie să le definim mai bine, fiindcă, fiindcă vă închipuiți că noi sperăm să uh, poată intra aici și unele lucrări uh, rutiere, dar ar trebui să știm de ce nu se poate face acest lucru. În ceea ce privește amendamentele înaintate, unele sunt numerotate, altele nu. Care e diferența între amendamentele numerotate și cele nu? Doamna Lechtenberger. Um, Mulțumesc. Vreau să vă spun că anul trecut am avut raportul privind rețelele transeuropene pe care l-am făcut eu și care a fost adoptat cu o largă majoritate. Din intențiile din acest document, și anume de a ne focaliza uh, de a concentra asupra esențialului, de a îmbunătăți legăturile între noduri, a nodurilor între anumitele uh, mijloace de transport. Din, din păcate, aceste intenții au rămas exact la nivelul acesta de intenții și vă dau câteva exemple. La vremea respectivă și acum din nou în proiect, discutăm despre uh, ne necesitatea introducerii unui uh, segment de legătură și dacă avem proiecte care oricum uh, mănâncă foarte mulți bani și mă uit, de exemplu, în ziarele din Germania și văd că realizarea legăturii dintre München către Zürich uh, va fi electrificată doar în 2020, atunci mă întreb de ce, despre ce mai discutăm aici. Și fac un apel uh, la toți colegii, eu cred că ar trebui să nu încercăm să construim o catedrală în deșert acum, ci, într-adevăr, să introducem, să supunem atenției punctele cele mai importante. În uh, Elveția și în Italia m-am uitat la uh, acest lucru și, din păcate, uh, tunelurile nu au această, acest segment de legătură care să fie uh, modernizat la uh, necesitățile actuale. Și știu că mă repet, dar trebuie să mă repet, pentru că dacă nu, într-adevăr, vrem să construim niște catedrale în deșert care n-au niciun sens politic, pentru că nu există legătura către ele. Și apoi, Eurovelo iese de relevanță turistică, așa ca și aeroportul de la, de la, Heraclion, de la Heraclion. De aceea vreau să știu de ce uh, aeroportul uh, este inclus în text și Eurovelo nu. Thank you, Chair. Um... I would like to echo what Mr. said in his... Domnul Sarvama, aș dori să mă refer la ce a spus domnul Herzog în uh, prezentarea introductivă. Trebuie să spunem foarte clar despre ce vorbim. E vorba de specificațiile tehnice. La articolul 13 s-ar putea ca lucrurile să se înțeleagă de la sine. E vorba de ce înseamnă rețelele izolate. Dar la articolul 45 dacă nu cumva se regăsește la considerente să regăsesc unele elemente la considerente, pentru că nu le cunoaștem încă. La punctul 2a, acolo se face referire la rețele de infrastructură înainte, în afara celor izolate, trebuie să se uh, definească mai clar acest uh, termen, altfel nu știm ce înseamnă și puteți da acest minut pe care l-am economisit doamnei Bilbao. Doamna Bilbao va avea într-adevăr enorm de mult timp la dispoziție. Domnul de Grandes Pascual are cuvântul. Da, uh, foarte pe scurt pentru a, nu repeta, pentru a nu repeta ce s-a spus. În primul rând, sunt de acord întru totul cu ce a spus doamna Ayala Sander. Nu sunt de acord cu ce a spus doamna Bilbao. Vreau să mulțumesc, în al treilea rând, raportorului, uh, mai ales domnului uh, Humusacos, care s-a dovedit, a dat dovadă de foarte multă flexibilitate. Și în cele din urmă, în ciuda Um, activității desfășurate, bineînțeles, uh, de valoare, dar uh, nu suntem mulțumiți cu rezultatul final și trebuie să analizăm mai îndeaproape amendamentele. Mulțumesc! Doamna Sehnalova. Pe scurt, trei aspecte, dacă se poate, în ceea ce privește trei amendamente. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorilor în ceea ce privește activitatea desfășurată pe marginea amendamentelor de compromis și uh, mai ales uh, pentru articolul 3.e, ca unde se clarifică definiția plus valorii europene, foarte important, și apoi uh, compromisul privind articolul 17, unde apreciez eforturile făcute de coraportori, dar cred că trebuie să dăm dovadă de coerență și să respectăm legislația în vigoare în ceea ce privește protecția, de, protecția mediului, biodiversitatea și să nu ne expunem unor evaluări subiect, subiective. Ar fi foarte nefericit acest lucru. Apoi, compromisul privind articolul 57, aici vreau să vă spun că, o, că voi înainta un amendament privind o formulare mai bună pentru a ține cont de unele proiecte care se regăseau în decizia inițială a tnt ului Mulțumesc, domnul Kun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorilor care au făcut o treabă de mare precizie și foarte, au luat niște decizii foarte logice. Rețeaua TNT uh, are acum o nouă calitate, pentru că la început aveam uh, uh, un schelet și acum avem o rețea cu noduri și aici sunt importante, sigur, uh, toate criteriile de uh, distingere uh, între rețeaua centrală, rețeaua întreagă, de asemenea, nodurile sunt foarte importante și e foarte important uh, Uh, acest lucru pentru că rețelele de transport uh, se întind pe segmente foarte mari care, de asemenea, întâmpină tot felul de obstacole geologice. Uh, mă gândesc la trecerile peste uh, ape sau uh, tunelurile prin munți și așa mai departe. În același timp, uh, trebuie să ne asigurăm ca pe viitor să nu avem o prea mare împovorare, pentru că um, transportul de mărfuri va crește cu 20% și de asemenea vrem să reducem dioxidul de carbon cu 20% și poluarea fonică, zgomotul de asemenea a devenit un criteriu pentru că joacă un rol important și de aceea sigur că uh, nu doar în jurul Rotterdamului trebuie să poată prospera regiunea din cauza rețelei de transport, ci trebuie să extindem această prosperitate din Scandinavia și până la porturile de la Adriatică. Um, trebuie să ne gândim și la toate porturile, porturile și maritime și fluviale și le, sunt recunoscători raportorilor că au preluat și porturile în a, uh, amendamente. Și sigur că ce ne mai lipsește acum sunt resursele financiare, punctul care ne doare pe toți și sigur acum urmărim cu toții cu mare atenție negocierile bugetare. Mulțumesc. Michael, Mrs. Pike... Uh, Michael. Domnul Ugias are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor doi raportori și să mulțumesc și raportorilor din umbră, doamnei Bilbao și nu numai, pentru toată munca depusă. Cred că s-a ajuns la o propunere echilibrată cu includere unor amendamente care sunt uh, compatibile cu premisele uh, avansate și nu era o, o sarcină ușoară. Fiecare dintre noi și-ar fi dorit ca propria regiune să fie inclusă sau să se țină cont de infrastructura care uh, trebuie să traverseze și regiunea sa, dar acest lucru este imposibil. Trebuie să ținem cont de interesul general. Dar, până la urmă, noi trebuie să apărăm și interesul general. Propunerea este semnificativă și este simbolică pentru modul în care putem să punem la punct niște amendamente de compromis care să fie destul de cuprinzătoare. Și cred că propunerea a progresat, mai ales acolo unde se vorbește despre conectarea uh, zonelor izolate, precum Creta, Sardinia, și bine că s-au inclus Heraclion și uh, um, Cagliari. Și eu aș vrea să susțin această propunere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ugeas. Domnul Bendler are cuvântul acum. Dar nu cred că o să am nevoie de atât de mult timp. Nu știu unde măsurați această uh, uh distanță minimă de securitate. Există dificultăți operaționale pe care vroiam să vi le, vi le semnalez. Și mi-aș dori să găsesc mai multe informații mai târziu despre această distanță minimă. Al doua remarcă, în ce privește EMS, sunt perfect de acord cu aceste ERTMS, deci nu știu dacă până la urmă vor fi programe regionale sau programe naționale, atâta timp cât au un caracter uh, rezonabil, de ce nu? Deci, indiferent dacă este la nivel regional sau la nivel național, avem nevoie de respectarea principiilor de bază, dar, pe de altă parte, să existe și un nivel suficient de flexibilitate. În sfârșit, în ce privește articolul 49 și ce scrie acolo despre aceste al- alinieri, și anume că trebuie să existe o aliniere cu aceste core networks corridors. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că dacă coridorul de care ferat pe care l ai în regiunea ta începe și se încheie în, acolo unde trebuie, dar nu mai corespunde cu alinierea din uh, rețeaua europeană de transporturi, asta ce înseamnă că va trebui să reconstruiești totul de la zero? Ar fi stupid să ajungem la o risipă de bani nu cred că nimeni are intenția să facă asemenea solicitări de realinieri stupide. Dar poate că nu asta înseamnă, poate că înseamnă cu ceva cu totul diferit, dar așa se înțelege. Mulțumesc. Thank you. Just to answer your question, of course it's a railway question, so I should... Da, e o întrebare feroviară, deci ar trebui să vă pot uh, răspunde. Este distanța între capătul trenului și uh, și capătul peronului, deci o distanță de... și, și mă scuzați, și latura căii ferate de 10 metri pentru a nu se ciocni trenurile unul de altul. Vreau să mulțumesc uh, coraportorilor pentru activitatea lor. Uh, știu că au muncit din greu, uh, mi-au făcut rapoarte cu privire la progresul înregistrat. Mulțumesc și raportorilor din umbră. Mai avem unele întâlniri eh, programate înainte de vot. Cred că vom putea întocmi o listă de vot gestionabil, gestionabilă. Eu am coșmare în legătură cu aceste liste de vot. E eh, imposibil de gestionat. Domnul Bradburn a avut dreptate și doamna Lichtenberger au avut dreptate când au ridicat acest subiect. Este, eh, eu cred că Poate sunt aici de cel mai mult timp. Mi-amintesc de anii 90 când discutam rețelele de transport. Poate că era o uh, listă de a cadourilor de Crăciun. De Crăciun, da, poate că așa era. Poate că și aici vom avea aceeași listă pentru Moș Crăciun, da, poate așa se va întâmpla, dar încercăm să evităm acest lucru și am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a face asta. Am vorbit despre metodologie, o cunoaștem foarte bine, știm ce ne dorim. Dacă intră în, la metodologie, raportorii ne-au dat o mână de ajutor uh, prin compromisuri și uh, dacă nu se întâmplă așa, a spus pe plan de dreptate că nu ar trebui să, ar trebui să fie eliminată, nu mai, nu mai are rost să votăm și dacă uh, se aprobă compromisul, atunci ar trebui să devină caducă. Deci vă rog foarte mult, haideți să mă ajutați. Doamna Bilbao, vă mai dau un minut, fiindcă am uitat că sunteți raportor din umbră și v-am întrerupt prea repede mai devreme. Deci vă dau încă un minut acum, aveți cuvântul, doamna Bilbao. Domnule președinte, mulțumesc. Vă promit, vă, vă spun foarte vă spun că important nu este cât timp al dispoziție, ci ce spui. Dar vă mulțumesc pentru timpul, timpul alocat în plus. Nu am înțeles ce a spus domnul de Grandes Pascual, fiindcă am lucrat împreună cu raportorii la grupul nostru, cel puțin la reuniunile pe care le-am avut. Ne-am ocupat împreună de metodologie, de mm, calendarul de timp, de valoarea adăugată, de uh, guvernanța europeană și cel puțin am încercat să, să redactăm o propunere serioasă. Vreau să vă spun că uh, sprijin tot ceea ce s-a spus, ceea ce s-a făcut și uh, sunt pentru compromisurile la care s-a ajuns. Domnule de Grandes, vreți să răspundeți, fiindcă ați fost numit de colega Bilbao? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Eu apreciez foarte mult uh, munca doamnei Bilbao. Nu vreau să fiu înțeles greșit. There was a Spanish proverb there, but... Un uh, un proverb din limba spaniolă nu a fost înțeles de către cabina engleză. Poate ați putea să mi-l explicați, vă rog. Last time I used an English proverb, I got in serious difficulties with the interpreter, so... Eu nu folosesc proverbe ca să nu se supere interpreții pe mine. Din partea comisiei, aveți cuvântul. 30 de secunde e suficient? Să nu vă obișnuiți, domnule președinte, dar da, voi fi succint. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru activitatea lor. Și vreau să vă spun că mm, comisia este gata să vă ofere asistență tehnică dacă doriți în cadrul reuniunilor care vor avea loc până pe data de 18 decembrie. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult comisiei. Domnii raportori au cuvântul. Domnule Cumuțachis, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că propunerile de compromis sunt exact ce spune numele și anume soluții de compromis, ceea ce înseamnă că nimeni nu este 100% mulțumit, altfel nu ar mai fi vorba de un compromis. Așa am uh, lucrat noi uh, pe toate punctele în cadrul comisiei, așa am înregistrat progres, așa am luat decizii. Și asta vom face, vom face și aici cu privire la acest text. pozițiile exprimate au fost avute în vedere și am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a ține cont de diversele îngrijorări exprimate, legitime, bineînțeles, dar care, bineînțeles, trebuie să se încadreze în metodologia convenită. Acum, dacă cineva e mulțumit 100%, înseamnă că noi, coraportorii, nu ne-am făcut treaba cum trebuie. Acum, în ceea ce privește pistele ciclabile nu este neapărat specialitatea verzilor. Bicicleta este un mijloc de transport din ce în ce mai popular. Și nu deține niciun grup politic drepturile exclusive privind, privind acest mijloc de transport. Bicicleta este un mijloc de transport care ține și de sectorul de agrement și de și sectorul sportiv. Uh, și doar pe plan secundar uh, își aduce contribuția în domeniul transportului ca mijloc de transport general. Așa că îi rog pe colegii germani uh, să vină uh, în insula Creta pentru a se plimba cu bicicleta folosindu-se de aeroportul de acolo. aeroportul Heraclion. Vreau să vă mai spun că am ținut cont de faptul că, în ceea ce privește rețeaua, trebuie îmbunătățit trebuie îmbunătățită securitatea la nivelul uh, intersecțiilor, uh, pistele ciclabile. Uh, Vă dați seama că acum este foarte greu să modificăm uh, cartografierea rutieră pentru a pentru a adăuga aceste piste ciclabile la nivel european. Nu înseamnă că suntem împotriva bicicletei ca mijloc de transport, dar suntem de părere că am merge prea departe. Am depăși obiectivul uh, și sfera de aplicare a acestui text. Dar aici este vorba și de finanțare până la urmă. Dacă toată lumea e de acord că nu avem resurse suficiente la dispoziție și că s-ar putea să fie reduse acestea. Dar, în mod ciudat, toată lumea vrea să mai adauge obiective care știm foarte bine că nu vor putea fi finanțat, finanțate. Eu cred uh, că putem să înregistrăm progres și până la urmă vom avea un text legislativ până la urmă un text legislativ care să vizeze numai pistele ciclabile. Și atunci, în acel cadru, vom putea relua toate aceste aspecte. Proiectele cele mai ambițioase. Și nu uitați că în 2013 este prevăzută o revizuire a, re, a rețelelor transeuropene. Și atunci o să vedem care sunt uh, consecințele acestor linii directoare despre care vorbim astăzi. Cred că vom putea redeschide această dezbatere. Dar la ora actuală nu putem să integrăm, integrăm și pistele ciclabile în rețea. Acum, în ceea ce privește în ceea ce privește amendamentul 275, da, am ascultat cu atenție propunerea dumneavoastră și va trebui să vedem care sunt micile modificări necesare pentru a include și acest aspect. În ceea ce privește a doua parte a amendamentului 275, Cred că nu vom putea integra acest aspect uh, ad literam, dar vom găsi o soluție. Sunt de acord cu domnul uh, Bradburn la nivel, uh, în linii mari, în ceea ce privește raționamentul său, dar trebuie să ținem cont de obiectivele noastre. Am avut discuții deja care ne-au permis să trecem în revistă exhaustiv toate aceste subiectele. Prin bunăvoința de care s-a dat, dat dovadă în noi și raportorii din umbră, am cedat în ceea ce privește nucleul dur al uh, pozițiilor noastre principale și cred că am discutat suficient privind chestiunile principale acum în ceea ce privește aspecte secundare. Aici uh, de asta suntem aici, pentru a discuta și pentru a ajunge la o, o soluție de compromis. În ceea ce privește catalogul porturilor principale, acest catalog vreau să vă spun că ar trebui să fie integrat în text, bineînțeles, este în curs de realizare și în cele din urmă aș vrea să vă spun că un compromis asta înseamnă, asta înseamnă termenul compromis. Și cred că ar trebui ca toți colegii să nu uite acest lucru astfel încât să putem să ajungem până la urmă la cea mai bună variantă a textului. În introducere am vorbit despre diversele amendamente și diversele propuneri de compromis și asta pentru a vă arăta câte eforturi s-au făcut. Mai avem câteva zile la dispoziție și cred că cu ajutorul contribuțiilor dumneavoastră vom ajunge la un text foarte bun. Vă mulțumesc! Domnule Herzog, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru toate contribuțiile și vreau foarte, foarte repede să fac o sinteză a celor spuse de uh, dumneavoastră și să vă răspund. Uh, domnul Pirca s-a referit la articolul 275, cea de-a doua parte. Vom purta niște discuții între noi și apoi vă vom anunța dacă putem să preluăm. Domnul Debacher vorbi despre de lista cu uh, porturile interioare. Domnul Cumuțacu s-a răspuns deja, vreau doar să vă spun și eu că obiectivul nostru este acela de a crea claritate, astfel încât uh, toate măsurile care se aplică, de exemplu, în Olanda, în Belgia, în Olanda și în Belgia e foarte greu să uh, recunoști uh, care sunt uh, porturile uh, importante și de aceea am făcut am vrut o listă a acestora, cum am avut o listă a aeroporturilor și o listă a terminalurilor, dar e vorba de o listă uh, indicativă, deci nu le cuprinde pe toate. Doamna Ayala Sender s-a referit uh, la Uh, niște chestiuni legate de străzi dar în, sau de, de autostrăzile mărilor nu mi este foarte clar, dar o să clarific lucrurile în discuții bilaterale cu dânsa. Apoi, interoperabilitatea în uh, rețeaua feroviară, articolele 12, 13 uh, și 45. Discutăm despre acestea și vom discuta mâine cu raportorii din umbră și uh, sper să putem găsi o formulare bună pentru toată lumea, dar nu am terminat munca și la anexe. Vreau să spun ceva în, din nou, anexele sunt indicative, deci ele doresc să aducă doar o claritate, nu vor să intre de roc în competența mecanismului conectare Europei. Și sper că, într-adevăr, nu vom face. Doamna Lichtenberger s-a referit la acele segmente de legătură care sunt foarte importante și o să discut cu cei de la comisie să vedem uh, care sunt aceste segmente problematice. Eurovelo uh, de asemenea, a primit răspuns uh, din partea domnului Cumuțacos. Uh, de asemenea, colegul nostru, domnul Savița, a spus ceva despre acest lucru. Uh, trebuie să vă spun că în primul rând ne-am focalizat atenția asupra corpului de lege, pentru că aici am vrut să facem progrese și la vot, sigur că vom mai face reglajul fin și uh, la considerente. Domnului Benion, la sfârșit, ați vorbit despre sincronizare a coridoarelor de transportul de marfă cu uh, coridoarele din rețeaua centrală. Și aici pot să vă spun că suntem uh, pe cale să elaborăm o formulare cât mai clară, astfel încât să se înțeleagă foarte clar cum va arăta această sincronizare. Și, în cele din urmă, dragi colegi, vreau să mulțumesc președintelui nostru, domnului Simpson, și vreau să vă rog să aveți înțelegere cu toții pentru faptul că nu e voie să creăm o listă de dorințe naționale, regionale. Știu că tentația este foarte mare, știu că presiunea politică de pe teren, din regiuni, este foarte mare, dar credeți-mă că am uh, folosit toată marja de flexibilitate uh, pe care am avut-o la dispoziție și ce e posibil am încercat să includem în text, dar obiectivul nostru trebuie să fie de a avea o legislație europeană și în această direcție ne vom orienta și nu vom permite, domnule Simpson, să devină această legislație o listă de dorințe de Crăciun și sigur că rămânem deschiși pentru discuții în următoarele două săptămâni. Mulțumesc! Look, we've got... Intervenție fără microfon din sală. Well, can you talk, talk to each other? Talk to each other. Vă rog să vorbiți între dumneavoastră, spune domnul președinte doamnei Aia la Sender. Uh, Totdeauna este important. Pe 18 decembrie va vota comisia noastră acest raport și el ar trebui de asemenea să ajungă la plenară în ianuarie la Strasburg. Și termenul limită pentru depunerea amendamentelor 1 decembrie. Vreau să mulțumesc din nou domnilor coraportori și raportorilor din umbră pentru toată munca depusă. Următorul punct de pe ordinea de zi este descărcarea, mă scuzați, este bugetul general al Uniunii Europene, secțiunea 3, Comisia, proiectul de aviz, uh, raportoare, doamna Isabel Duran, aveți cuvântul. Isabel, înainte să încep, persoanele care pleacă, sunt rugate să o facă în liniște, pentru că nu doresc să aibă loc o întâlnire în cadrul întâlnirii. Îmi cer scuze, domnule președinte, spune domnul Bradburn. Nu vreau să întârzi această dezbatere, dar vreau să spun că există o anumită sinergie între descărcarea uh, acordată agențiilor și uh, bugetul uh, comisiei și mă întrebam dacă am putea să facem o dezbatere în comun. Sunt de acord, spune domnul președinte, dacă și membrii sunt de aceeași părere. Gezin, ai fi de acord să iei cuvântul imediat după ce Izabel își termină de prezentat avizul și să facem uh, o dezbatere în comun? Ai fi de acord? Bine, Isabel, pot să încep să ne vorbești despre buget și apoi Jezin va vorbi despre descărcările bugetare. Da. Mă bucur, mă bucur, spune doamna Duran. Vă prezint foarte pe scurt acest proiect de aviz pentru uh, Comisia de Control Bugetar în ce privește bugetul Uniunii Europene, secțiunea 3 Comisie pe anul 2011. Vreau să vă atrag atenția asupra câtorva elemente în ce privește proiect de aviz și mai ales în ce privește legătura dintre creditele de plată și creditele de angajament. La punctul 5 am văzut că există o rată de utilizare de 100% a creditelor de angajamente și de 98% a creditelor de plată, ceea ce este foarte interesant. Această rezoluție are drept scop să ceară statelor membre să garanteze finanțare adecvată din bugetele naționale pentru ca angajamentele pe care și le-a luat Uniunea Europeană să fie respectate. Și de aceea este importantă și legătura dintre discuția bugetară la Parlamentul European și discuția cu privire la bugetele naționale în Parlamentele naționale. Apoi, în ce privește nivelul creditelor și folosirea lor în 2011, în domeniul securității transporturilor, nu am primit informații în ce privește rata scăzută înregistrată. Un alt lucru pe care doream să subliniez, domnule președinte, este că rata de utilizare a fost foarte mare în ce privește turismul durabil în Europa și este un aspect ce merită evidențiat, având în vedere tot ce a făcut Comisia în această privință. Cred că avem nevoie de un program mai ambițios uh, în ce privește turismul durabil și acest uh, raport include și o cerință trimisă comisie pentru că ne-am dorit să avem un program plurianual pentru turismul durabil în Europa. Vă invit să, dați, să acordați descărcarea uh, bugetară comisiei, uh, ținând cont de remarcele pe care tocmai vi le-am exprimat. Vă mulțumesc, doamnă Dura. Acum doamna Meisner are cuvântul în ce privește agențiile. Ganz kurz zuerst, weil ich Schatten bei Frau Durand bin, das auch sagen. Mulțumesc. Uh, uh putem, uh, sigur că pot să aștept. Uh, prima dată vreau să spun ceva la ceea ce a spus doamna Duron și vreau să spun că sunt cu, într totul de acord cu dânsa și vreau să subliniez două lucruri. În primul rând, cred că este bine să se facă apel la statele membre să se asigure că, se, uh, că există finanțarea la nivel național pentru rețeaua TNT și la asta luptăm și la mecanismul conectarea Europei. Și sigur că nu putem să insistăm suficient că vrem un cadru financiar multi anual. Aceste două lucruri vreau să le spun. Și acum să, uh, pot să trec la agenții și încep cu Agenția pentru Siguranță Maritimă și pot să vă spun că, da, trebuie să acordăm descărcarea de gestiune, ceea ce m-a mirat puțin pe mine, uh, este faptul că, deși are foarte multe sarcini, foarte multe importante, 5% din uh, posturi nu au fost ocupate. Um, are 208 posturi statutare, doar 197 au fost ocupate și mă întreb dacă are atât de multă muncă, cum de nu sunt ocupate toate posturile. Apoi, e important pentru viitor să ne asigurăm că, într-adevăr, dacă primește noi competențe, noi prerogative această agenție, să primească și fonduri suplimentare. Și de aceea am scris aici că e foarte important ca Comisia să prezinte o propunere privind finanțarea multianuală a activității pe care agenția o desfășoară în domeniul poluării, în domeniul uh, marin, în mediul marin. Apoi, uh, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației trebuie și aceasta să-i acordăm descărcarea de gestiune. Um, și trebuie să uh, fim foarte atenți la raportul special al Curții de Conturi, în care această agenție a fost subliniată ca prezentând probleme de conflict de interese. Um, agenția a schimbat codul de conduită al personalului și uh, de exemplu, existau persoane care uh, aveau legături cu Airbus și uh, sigur că nu te poți aștepta la o astfel de persoană să evalueze în mod imparțial uh, uh, această companie. Deci, uh, Agenția a reacționat uh, imediat, a introdus codul de conduită, a spus că va face traininguri, uh, formări cu personalul și, de asemenea, um, comitetul executiv și-a completat deja declarațiile de interese. E un exemplu foarte bun uh, de punere în aplicare a recomandărilor și mi se pare că uh, agenția merge pe drumul cel bun și, din nou, este foarte importantă și ele pentru siguranța aviației civile. Și acum, trecând la următoarea agenție, a, nu, nu, stați puțin, înainte de SESAR mai este Agenția Europeană a Căilor Ferate. Uh, ea este cazul cel mai complicat dintre toate agențiile, așa cum a fost și data trecută. Mi-aduc aminte că și anul trecut am ezitat dacă să acordăm descărcarea de gestiune sau nu, datorită, mai ales datorită uh, reportărilor de uh, fonduri din uh, anii precedenți. Am văzut, am observat că sunt îmbunătățiri, dar în continuare situația nu este în regulă. Și m-a preocupat acest lucru și m-am întrebat dacă nu ar trebui să arătăm cartonașul galben. Pe de altă parte, Comisia tocmai dorește, vrea să facă o propunere de a consolida rolul agențiilor, Agenția Europeană a căilor ferate, sigur că are un rol central pentru crearea unei zone feroviare europene fără frontiere, de aceea cred că trebuie să acordăm descărcarea de gestiune, dar uh, um, cu niște condiții foarte clare de monitorizare a uh, modului în care agenția se va comporta pe uh, viitor. Și în cele din urmă, întreprinderea comună SESAR, foarte pe scurt, este foarte importantă pentru gestiunea uh, traficului aerian, pentru cerul unic european, și aici am observat că există 39 de posturi, din care au fost ocupate doar 34%, deci mai mult de 10% din posturi nu au fost uh, ocupate. Și mă întreb care e problema? E la statele membre? Pentru că nu, nu s-a pornit într-adevăr activitatea, nu s-a uh, uh, lansat activitatea. Uh, așa cum ar trebui sau uh, ce se întâmplă? Cum de 10% uh, din locuri nu au fost ocupate? În rest, totul este în regulă. Curtea de conturi, de fapt, în general, uh, a constatat fiabilitatea conturilor tuturor agențiilor și de aceea putem să propunem descărcarea de gestiune ca și la celelalte agenții. Mulțumesc! packages So if I've got that right, you've got Cesar where you were thinking. Bun, deci la Cesar te gândeai, deci la Cesar te gândeai să uh, arăți cartonașul galben, uh, dar nu erai foarte sigură, dar la Agenția Căilor Feroviare arăți cartonașul galben, dacă am înțeles bine. Domnul Riche, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi cer scuze în numele domnului Dantin, care în momentul de față, fiind raportor pentru bugetul PAC, este destul de ocupat și nu a putut să fie prezent astăzi. În ce privește descărcarea pentru comisie, raportorul nostru din umbră dorește să fie de acord cu acordarea acestei uh, descărcări. Raportul Curții de Conturi a arătat că Uneori comisia nu detectează anumite costuri eligibile care au fost totuși declarate de către beneficiari. Și se dorește de asemenea înăsprirea sancțiunilor în cazul uh, nerespectării normelor, iar în ce privește uh, irregularitățile în ce privește rețelele de transport, evident că nu putem să închidem ochii în această privință și doamna Durand a arătat că aceste credite sunt printre cele mai bine folosite pe teren, cele pentru rețelele transeuropene, și o sprijinim pe doamna Durand atunci când ei solicită finanțarea adecvată a unor proiecte concrete, finanțare care să provină și din bugetele naționale. Și dacă se continuă această tendință anti-europeană în negocierile despre viitoarele perspective financiare multianuale, riscăm să nu avem suficiente fonduri pentru a finanța rețelele transeuropene de transport. Și trebuie să fim foarte vigilenți. În tot cazul, suntem de acord să acordăm Comisiei descărcarea uh, în ce privește executarea bugetului pe 2011. În ce privește descărcarea acordată agențiilor, raportorul nostru din umbră dorește să mulțumească uh, doamnei raportor în ce privește munca sa privind diferitele agenții. Grupul PPE este de acord să dea descărcarea tuturor agențiilor pentru că exercițiul bugetar îi se pare a fi fiabil. Și în ce privește competențele agențiilor, așa cum a făcut și pentru EMSA, uh, se pare că există o tendință asemănătoare la comisie, dar de data aceasta privește Agenția Feroviară Europeană. Și până la urmă, ce va conta va fi punerea în aplicare a noilor recomandări. Să nu uităm faptul că aceste agenții uh, lucrează de multe ori într-un mediu național și în condiții destul de dificile. Și, doamnă Meissner, e adevărat că în fiecare an arătăm cartonașul galben agenției uh, uh, feroviare, dar vreau să vă amintesc că este o agenție care este încă în evoluție și atunci automat există acest decalaj în ce privește Uh, executarea uh, bugetului și abia anul acesta și-au atins, ca să spun așa, ritmul de croazieră și au reușit în sfârșit să uh, își recruteze întregul personal și ar fi bine să nu exercităm presiuni uh, suplimentare asupra lor, să fragilizăm o situație care deja nu este foarte solidă, pentru că uh, oricum nu mai întâmpină atât de multe dificultăți ca în urmă cu câțiva ani. Deci noi nu vedem de ce nu am putea să acordăm această descărcare bugetară agenției feroviare. Procedura de selecție nu era foarte transparentă. Acest lucru a fost uh, evidențiat de către raportul Curții de Conturi și noi susținem sugestiile pe care le-a făcut Curtea de Conturi în această privință. Dar, repet, concluzia raportului din umbră este că se acordă această descărcare bugetară tuturor agențiilor. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Ayala Sender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor două doamne raportor. Noi suntem de acord în principiu cu acordul exprimat și în ce privește rapoartele doamnei Messner, încă o dată spuneam, suntem de acord, dar doream să spun ceva în ce privește proiectul Marco Polo. Noi ne-am fi dorit să facem eventual un amendament și să spunem ca uh, ne dorim ca în următoarea perioadă de programare financiară să existe mai multă finanțare, iar în ce privește SESAR, doream să spunem ceva în plus față de ce apare la punctul 4 din acest raport și să se țină cont de schimbarea de metodologie uh, și mai ales de metode de calcul în ce privește problemele evocate uh, referitor la EASA, putem să spunem că pentru toate agențiile ar trebui să existe un cod de conduită. Acest lucru nu privește doar uh, Agenția Europeană pentru Securitatea Aviației, ci toate agențiile. La această din urmă, problema este critică pentru că se ocupă de chestiuni de securitate, dar eu cred că toate agențiile ar trebui să aibă un cod deontologic, mai ales pentru soluționarea conflictelor de interese. Și ar fi bine să avem buget mai mare pentru sectorul turismului și așa cum s-a mai spus, agenția feroviară, eu cred că avem nevoie de această agenție, dar trebuie ca uh, posturile care încă nu sunt ocupate să fie în cel mai scurt uh, timp uh, um, prezentate din nou pentru a se găsi personal adecvat. Și eu îmi doresc ca pe viitor să primim suficientă finanțare pentru toate aceste agenții. Domnul Bradburn are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare foarte rău să pun uh, capăt uh, acestei discuții în care toată lumea bate pe umăr pe toată lumea, dar trebuie să spun ceva. Uh, și vreau să spun ceva, pentru că nimeni nu pare să fi menționat acest lucru până acum, și anume că în raportul anual al Curții de Conturi, cu privire la execuția bugetului anului trecut, al nu s-a dat declarația de asigurare în al 18-lea an consecutiv, ceea ce pune totuși niște întrebări. Și mai ales când ne referim la elementele de care ne ocupăm noi aici. Și eu vreau să spun că, bun, e ok să spui că în termeni cantitativi conturile au fost declarate ca fiind uh, Uh, în regulă de către auditor, dar uh, eu cred că și aspectul calitativ este important. Și dacă mă uit la raportul pe care am în fața mea, unde transportul este împreună cu uh, energia și politica regională, eu m-am șocat atunci când am văzut că din tranzacțiile auditate din acest grup de politici, 59% aveau erori. 59%, ceea ce e absolut revoltător. Și în fiecare an stăm aici și criticăm, criticăm, criticăm și totuși în cele din urmă, eh, cu toate criticile, spunem hai să dăm descărcarea de gestiune. Ceea ce, domnule președinte, nu mi se pare o abordare foarte bună. Și acum trecând la agenții. Sunt de acord cu doamna Meissner Uh, privind Agenția Feroviară Europeană și Agenția pentru Siguranța Aviației. Um, pentru că și eu aș fi tentat uh, să acord, uh, să arăt un cartonaș galben, dar facem asta deja de mult timp. Cred că ar trebui să cam scoatem din buzunar cartonașul roșu. Și eu mi-aduc aminte, nu am în momentul de față exemple concrete, dar Uh, mi-aduc aminte că am avut o dezbatere în această comisie cu privire la costurile administrației din această agenție, foarte, foarte mari, în raport cu bugetul său global. Ce s-a făcut ca să se scadă costurile administrative? Pentru că uh, e vorba de niște bani care vin din onorarile companiilor. Și, de asemenea, conflictul de interese pe care menționează doamna Meiser, mi-aduc aminte că acum ceva timp scriam comisie și ceream explicații pe un caz uh, de conflict de interese în um, cazul numirii unei persoane în Comitetul Executiv al Agenției și n-am primit un răspuns mulțumitor. Și la Agenția Căilor Ferate, da, există în continuare probleme care trebuie rezolvate. Și dacă ne uităm în general la aceste agenții, au aproximativ 10.000 de oameni angajați dar nu se vede niciodată niciun fel de semn de reduceri uh, um, uh, proporționale ale serviciilor comisiei, care spune se că ar delega din activitate către aceste agenții. Deci, mi se pare că observăm aici o uh, reversare a tendinței pe care am văzut-o în ultimii ani de a încerca să rezolvăm lucrurile. Mi se pare că lucrurile încep să meargă din nou mai prost, în loc să continue să se îmbunătățească. Deci, domnule președinte, mă tem că, în concluzie, trebuie să vă spun că la niciunul dintre aceste rapoarte nu văd uh, nicio noimă în a continua această atitudine în care criticăm, dar până la urmă dăm descărcarea de, descărcarea de gestiune pentru că eu nu voi vota pentru descărcarea de gestiune. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Permiteți-mi să spun un cuvânt despre agenții în general. Problema la diversele agenții, uh, sigur că se găsește în diverse grade și este uh, rezolvată, abordată în mod diferit. Și anume, e vorba de această problemă a așa numitelor revolving doors. Um, e nevoie de, pe de o parte, de experți care să fie de foarte bună calitate, dar care să fie în același timp independenți. Și în foarte multe uh, mesaje pe care le primesc, Uh, văd că persoane care sunt uh, angajate la Agenția Căilor Feroviare sau la Agenția pentru Siguranța Aviației uh, pot să spună că nu au un trecut în industria respectivă pe care trebuie să o verifice. Um, această problemă, deci, se găsește în unele sectoare mai uh, puternic decât în alte sectoare și eu cred că este un factor foarte, foarte grav, pentru că noi avem nevoie de niște agenții care să poată să evalueze în mod uh, imparțial toate sectoarele um, pentru care sunt competente. Și asta e o problemă care costă foarte mult uh, prestigiu Uh, în Uniunea Europeană și trebuie să avem mult mai multă atenție uh, la, la agenții. Mulțumesc, domnul Salvama. Mulțumesc. Ca raportor din umbră pentru PP în Comisia pentru Control Bugetar, ar fi foarte interesant și util să mi se spună mai multe. Doamna Meissner, să-mi spuneți câte, uh, să spuneți mai multe lucruri, pentru că ceea ce a spus domnul Bradburn mă, mă deranjează și de fapt, mă deranjează și pe mine problemele pe care le-a menționat dânsul și eu cred că în cele din urmă întrebarea este ce anume v-a convins? Pentru că ați spus în observația dumneavoastră că Agenția pentru Căile Feroviare a fost cea mai problematică anul trecut. Și apoi uh, a chiar vă gândați, gândeați să îi dați cartonașul roșu, dar anul acesta v-ați răzgândit. Eu nu încerc să spun nimic, aș dori doar să știu care sunt faptele care v-au convins că anul acesta Agenția pentru Căile Feroviare nu mai are așa probleme mari ca și anul trecut. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc înainte să dau cuvântul comisiei. Vreau să vă spun că Uh, o mare problemă aici o reprezintă personalul și modul în care este selectat acest personal, modul în care sunt numiți directorii, mă preocupă, mă îngrijorează, pentru că parcă e vorba de uh, o treabă de interior. Întotdeauna cine prinde postul trebuie să fie cineva din interior. Uh, și e nevoie de persoane care să aibă o, o experiență și o expertiză uh, Um, și, într-adevăr, să angajezi pe cineva care a lucrat deja în domeniu poate să fie destul de, um, de logic și uh, nu să iei pe cineva de la Berlemon neapărat și să duci la, la, să duci la agenție. Dar, într-adevăr, și pe mine mă îngrijorează această uh, metodă de lucru. Acum, dau cuvântul reprezentantului comisiei, vorba de mai multe agenții care pun probleme, uh, care uh, cer un cartonaș galben sau cartonaș uh, roșu. Aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor și mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru uh, avizele general pozitive și mulțumesc și pentru întrebările critice, pentru că întrebările pe care le adresați dumneavoastră nu ne sunt complet străine. Și am să uh, fac o remarcă scurtă referitor la bugetul general și apoi să arunc o privire mai aprofundată asupra agențiilor, să încerc să vin cu niște explicații și să ofer niște informații în plus în discuție. Noi luăm în, în serios uh, avizul doamnei Duron, știm că în anul 2009 am început cu niște angajamente foarte mici în, pentru securitatea transporturilor. Însă, în 2010 și 2011 ne-am îmbunătățit foarte mult și anume angajamentele au ajuns la 86, respectiv 95. Deci cred că am făcut niște pași înainte și o să vă spun sigur și ce am făcut cu banii și ceea ce continuăm să facem. Deci rămânem uh, concentrați asupra acestui subiect. Apoi, în ceea ce privește agențiile, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Domnule președinte, într-adevăr ați dat oarecum răspunsul la dilema pe care ați prezentat-o cu privire la mm, ceea ce se întâmplă cu posturile, de ce sunt atât de multe posturi libere. Dacă ne uităm la instituțiile noastre, la administrațiile Parlamentului, Consiliului, um, Uh, comisiei, o rată de neocupare a posturilor de 2-3% este ceva normal pentru că durează până angajezi oameni. Iar la EMSA rata e de 5% și la SESAR, într-adevăr, se ajunge la o rată mai mare, de 10%. Deci, 5%, cu 2% mai mult decât 3%, se datorează faptului că aceste posturi au profiluri foarte specializate și nu e întotdeauna ușor să recrutezi oameni care uh, să lucreze în niște uh, orașe care sunt uneori mai izolate în Europa, chiar dacă sunt orașe frumoase. Și sigur că acest, această rată a locurilor, a posturilor neocupate trebuie să fie redusă, dar e vorba de muncă foarte specializată. Și cred că acesta este un motiv. Și apoi ce observăm este că agențiile recrutează uh, loturi de, de oameni uh, uh, agenți temporari cu contracte de câțiva ani care uh, se încheie peste 3, 4, 5 ani și apoi din nou se reia procesul. De aceea există momente în care uh, putem să observăm o rată de neocupare a posturilor care poate fi îngrijorătoare. Și la SESAR am să verific uh, care este situația la unitatea operațională și să vin cu explicații suplimentare către Parlament, pentru că, într-adevăr, o rată de 10% neocuparea posturilor este, este o rată prea ridicată pentru uh, o, ca agenția să fie funcțională. La EMSA, la propunerea pentru finanțare multianuală, suntem, de fapt, acum în ultimul stadiu al procedurii de aprobare și vă vom prezenta în curând această uh, propunere. La Agenția pentru Siguranța Aviației, într-adevăr, cred că e bine că ați observat că după ce au apărut probleme, reacția agenției a fost foarte rapidă și din partea comisiei, de asemenea. Și eu sunt responsabil și pentru energia, Agenția pentru Energie și uh, abordarea interinstituțională pe care ați adoptat-o dumneavoastră împreună cu Consiliul și cu Comisia este foarte utilă pentru a le reaminti agențiilor care sunt regulile de bază și vă pot asigura că, cel puțin în domeniul nostru, noi transmitem cu fermitate acest mesaj uh, cu regularitate uh, agențiilor. Și apoi, la Agenția pentru Căile Ferate sunt de acord că uh, totuși, într-adevăr, la un moment dat, uh, 100% din alocările pentru un an ar trebui să fie plătite în anul respectiv. Însă vă rog să țineți cont de faptul că Agenția pentru Căile Ferate s-a, și-a îmbunătățit uh, rata de execuție a bugetului în fiecare an și noi de la DG Move um, colaborăm cu ei în planificarea licitațiilor și a cererilor de propunere, astfel încât acestea să se desfășoare uh, într-o fază timpurie a anului și sper că anul viitor cifrele să fie și mai bune. Și acum o observație generală. E sigur că dezbaterea este una foarte uh, vastă și, domnule președinte, um, ați uh, făcut aluzie la uh, problema dintre creșterea personalului agențiilor și descreșterea personalului comisiei. În uh, proiectul de buget pe 2013, Comisia menționează că reducerea de personal de 1% se aplică și la agenții. Acest lucru a fost propus și pot să vă spun că s-au purtat multe discuții în comisie unde se justifică întotdeauna această propunere, dar în cele din urmă toate agențiile uh, trebuie să se descurce cu scenariul pe care îl știți foarte bine. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Duron. Vreți să mai spuneți ceva? Isabel? Mulțumesc pentru observațiile raportorilor din umbră și pentru observațiile comisiei, mai ales în ceea ce cheltuielile de securitate care au crescut, fiindcă aici vorbim despre descărcarea de gestiune pentru 2011. Cred că putem adopta acest raport și putem acorda descărcarea globală comisiei. Sunt de acord cu cele spuse de Eva, într-adevăr, conflictul de interese rămâne o problemă foarte importantă a agențiilor. Este greu, într-adevăr, să se găsească experți în afara instituțiilor, dar, așa cum bine s-a spus, nu numai de la Berlem, nu doar Berlemon este singura noastră sursă, deci trebuie să punem accent pe acest lucru în descărcarea de gestiune. Pentru mine este un lucru foarte important pentru viitor. Am văzut ce s-a întâmplat la alte agenții, vă amintesc de Agenția pentru Securitate Alimentară, amintiți-vă ce am suferit atunci, deci ar uh, fi mai bine să preîntâmpinăm posibile riscuri. Mulțumesc! Doamna Meissner, mulțumesc! Da, într-adevăr, mulțumesc colegilor pentru contribuții. Cred că mi-au confirmat opiniile inițiale. Sigur că uh, o rată de execuție de 100% nu o vom obține niciodată, dar trebuie să încercăm ca să monitorizăm situația pentru că această rată să se îmbunătățească tot timpul. În ceea ce privește întreprinderea SESAR, e păcate că Comisia nu ne-a putut de ce 10% din locuri nu sunt, din posturi nu sunt ocupate. Uh, Uh, dacă nu e nevoie de aceste posturi, atunci, într-adevăr, uh, ar trebui să facem economie acolo, pentru că căutăm tot timpul tot, hă, surse de economie. Um, deci, cred că ar fi foarte bine să avem o explicație foarte clară cu privire la aceste posturi și să vedem dacă e nevoie de ele sau nu în cele din urmă. Uh, în ceea ce privește agenția căilor ferate, într-adevăr am ezistat, pentru că data trecută am fost raportat din umbră și uh, uh, o reportoare din umbră a spus că dacă agenția uh, neglijează tot timpul uh, concluziile curții de conturi, uh, nu putem să acceptăm acest lucru, numai că trebuie să observăm că, într-adevăr, situația s-a îmbunătățit față de anul uh, precedent și, de aceea, am propus să acordăm descărcarea de gestiune și uh, asta pentru că avem cel de-al patrulea pachet feroviar cu care uh, comisia, prin care comisia va acorda um, agenției uh, niște competențe suplimentare și atunci sigur că în primul rând trebuie să funcționeze foarte bine uh, Uh, pentru a putea să-și uh, asume și competențe suplimentare. De aceea cred că ar trebui să fim foarte atenți și eu voi fi foarte atentă la această agenție anul viitor, pentru că ea a fost întotdeauna un copil problemă, dar cred că totuși uh, ar trebui să îi acordăm descărcarea de gestiune. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Nu știu dacă s-a răspuns la toate întrebările, mai ales în ceea ce privește Uh, dacă uh, posturile au fost uh, ocupate. Cred că procesul de recrutare este în continuare defectuos, fiindcă criteriile de, de recrutare ale comisiei sunt uh, copiate de către agenții. Nu se ține cont de persoana cea mai potrivită pentru respectiva, respectivul post. Dacă nu vorbești nu știu câte limbi străine, degeaba ești expert în uh, aviație, nu primești locul de muncă. Cam asta se întâmplă. Și asta mă enervează pe mine. Avem nevoie de experți, de specialiști, nu de poligloți. Chiar dacă limbile străine sunt utile, într-adevăr. Asta e problema. Avem nevoie de experți în posturile principale, nu de funcționari. Da. Bun. Votul în comisie în ianuarie pentru ambele rapoarte, termenul pentru amendamente 12 decembrie. La prânz, asta este termenul pentru amendamente și vom vota în luna ianuarie. Următorul punct pe ordinea de zi Comisia nu e prezentă? Sau tocmai a sosit? Atunci foarte bine. Fiindcă dacă dau membrilor pauză de cafea de 10 minute, nu se mai întorc pentru actele delegate și, sincer să fiu, nici nu-i învinuiesc. Is that the commission? A sosit comisia? it's having the 10 minute break anyway. Pare că va trebui să facem o pauză de 10 minute. Okay, well, I'll just, I will have to wait for... Bun, atunci trebuie să așteptăm să sosească comisia până la ora 5. Deci, s-ar putea ca numai eu să fiu prezent eh, după pauză, dar asta este un sfert de oră pauză după care revenim. treaba la fost. Okay, colleagues, the commissioner's arrived. The next item on the agenda is the... Următorul punct de pe ordine de zi este prezentarea primului act delegat privind directiva Sistemelor de Transport Inteligent, ECOL, de către DG Move. Este vorba despre primul act delegat înaintat Parlamentului care intră în competența noastră prevederile armonizate privind uh, un sistem ICOL interoperabil la nivel european, una dintre principalele obiective din directiva ITS. Scopul este de a grăbi desfășurarea coordonată și de folosire a acestor rețele ITS la nivel rutier. Articolul 7 al acestei directive impune Comisiei să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 al tratatului în ceea ce privește specificațiile acestor acțiuni prioritare. Actele delegate reprezintă și punctul legat la informarea privind siguranța cetățenilor, pe care Parlamentul a sprijinit într-un raport din proprie inițiativă prezentat de curând de doamna Sahanova și de la IMCO și domnul Cop de la Transporturi. Mulțumesc Comisiei pentru prezență și pentru faptul că ne va prezenta actul delegat, cât și pentru cooperarea de care a dat dovadă, dovadă în pregătirea acestui act delegat, oferindu-ne informații și documente necesare referitoare la întâlnirea cu părțile naționale, la care, întâlniri la care a fost invitată și comisia noastră. Aș dori să dau cuvântul comisiei, după care o să dau uh, cuvântul și în sală. Reprezentantul comisiei. Vă rog să vă prezentați, <laughs> nu am uh, documentele. Nu vă știu numele, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte Olivier Oniri de la Move, de la Comisia Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie timpurie de a uh, vă prezenta uh, aceast, acest prim act delegat propus în conformitate cu directiva ITS, primul, dar uh, nu dar nu și un act delegat pe care nu-l cunoașteți, dat fiind că este un subiect uh, care a mai fost discutat, iar Parlamentul European s-a arătat extrem de interesat și a oferit foarte mult sprijin comisiei cu privire la, pe, cu privire la acest subiect, după uh, un deceniu pierdut în care am încercat uh, să introducem sistemul ICOL în întreaga Uniune Europeană, sper că în cele din urmă am ajuns în faza în care am putea să aplicăm rapid sistemul ICOL în toate autoturismele. Discuția și propunerea aferentă vă vor suna foarte cunoscut, fiindcă urmărim uh, îndeaproape raportul publicat uh, și adoptat de Parlamentul European. Ați spus dumneavoastră acest lucru, este vorba de raportul publicat în luna, și adoptat în luna iulie de către cei uh, doi raportori cu care am discutat îndeaproape. Această propunere este prima propunere din trei propuneri ce vor fi prezentate Parlamentului European, o trilogie, este vorba de propunerea care se referă uh, la punctele de reacție privind uh, siguranța publică, deci aceste specificații au ca scop să permită autorităților statelor membre ce fel de specificații trebuie să fie integrate în uh, sistemele care gestionează uh, aceste apeluri eh, e-call pe pe teritoriile lor. Este vorba aici numai de specificațiile strict necesare, locația, direcția autoturismului, date cheie cu privire la vehicul, precum și informații, eh, legătura dintre serviciile uh, de uh, siguranță și uh, conducătorul autovehicului pentru a afla mai multe informații cu privire la accident. Sperăm că la începutul anului viitor vom trece la următoarea fază care este prevăzută în directivă. Odată ce vom adopta specificațiile, putem să propunem facem o propunere legislativă care cred că va fi o directivă, modul în care se va face aplicarea pe teren. Iar în acea directivă, care atunci va face obiectul unor discuții între Parlamentul European și Consiliul, și Consiliul în cadrul procedurii de codecizie, atunci vom avea ocazia pe larg să discutăm diversele posibilități de a aplica rapid acest serviciu. Iar acest aspect uh, se regăsește în raportul dumneavoastră adoptat în luna iulie. Bineînțeles, uh, cele două alte servicii ale Comisiei Europene se uh, ocupă îndeaproape de Econ. Am alături de mine pe colegul de la DG Connect care analizează acțiunile operatorilor de telecomunicații mobile în ceea ce privește recomandările făcute cu privire la introducerea unor specificații pentru gestionarea serviciilor e-call. Avem uh, contacte cu colegii de la Digi Enterprise foarte strânse. Trebuie să știți că Digi Enterprise va publica în curând legislația rectificativă privind uh, omologarea, în curând, poate partea cea mai vizibilă a sistemului e-call, fiindcă această legislație va permite, până la urmă, ca acest sistem să fie integrat în toate autoturismele produse în Uniunea Europeană. Sper, deci, că vom uh, reuși ca la începutul anului viitor să avem toate, toată legislația necesară în vigoare cu privire la ICOL și după aceea să începem o dezbatere, o dezbatere constructivă cu Parlamentul European și cu Consiliul, sperând să avem posibilitatea până la urmă ca cu mult înainte de finalul mandatului să fie totul pus la punct și să se Uh, aplice acest sistem foarte important. Vă mulțumesc. Ok, Mrs. Lichtenberger. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Din păcate, nu am avut prilejul să analizez acest document uh, am prea amănunțit, fiindcă n-am reușit să citesc atât de rapid. Unele însă chestiuni sunt nerezolvate, după părerea mea. cum putem evita un monopol tehnic. Aici mi e vorba de specificațiile tehnice. Cred că este imperios să analizăm posibilitatea interoperabilității, un subiect extrem de important, astfel încât să nu ne regăsim într-o situație în care să noi să dăm o mână de ajutor uh, marilor corporații în ceea ce privește stabilirea unor monopoluri. Apoi, în ceea ce privește infrastructura la nivel național, infrastructura necesară la nivelul statelor membre, mă deranjează acest lucru, fiindcă nu pot să vă nu pot să am nicio reacție pozitivă. Dacă toate, dacă există o centralizare completă a acestor apeluri, vreau să vă spun că observăm adesea că în momentul în care are loc un accident, accident și sunt sunate toate serviciile, toate cele cinci servicii din, din cauza unei proaste coordonări, până la urmă nu se întâmplă nimic, fiindcă mecanismul de reacție nu funcționează cum trebuie. Deci, au mai rămas probleme tehnice de rezolvat, după părerea mea, în acest dosar. Evaluarea impactului este greu de desfășurat în acest sector, fiindcă, și bănuiesc aici că dacă se face serios, ă, cerințele tehnice le revin statelor membre. Statele membre sunt cele care trebuie să să pună la punct infrastructura, dar lucrurile nu sunt exprimate foarte clar. În, unde, în unele pro, programe pilot, dar aici sunt numai zvonuri, poate puteți să-mi confirmați sau să-mi infirmați ceea ce spun, se pare că măsurile de protecție a datelor nu au fost uh, nu, nu au fost luate și că acest lucru a generat foarte multă neliniște. Cum am spus, multe probleme tehnice subzistă, nu știu dacă are rost să, să lucrăm atât de nebunește acum. Trebuie să, trebuie să spune că uh, infrastructura pentru centralizarea acestor servicii de urgență în unele state membre aceste sisteme funcționează foarte funcționează descentralizat pe baza muncii, pe baza de voluntariat care s-ar putea pierde dacă se centralizează. Atunci trebuie uh, să scoată bani din buzunar și aceasta este o problemă gravă cu care ne confruntăm în acest sector. Întrebarea mea este dacă evaluarea de impact ține cont de aceste lucruri, fiindcă am discutat pe larg despre aceste servicii de urgență. Și cred că trebuie să, îndea, să analizăm îndeaproape această chestiune. E vorba de sisteme care vor costa milioane de euro. Iar unele state membre să nu uităm că nu au resurse financiare la dispoziție. Da, e, avem aspectul pe bază de... E vorba de voluntariat aici, dar trebuie să, să existe standarde europene și să ne asigurăm că sistemul 112 funcționează. Cred că ne grăbim acum, dat fiind informațiile pe care le avem la dispoziție. Cred că ar fi... Ne-am grăbit dacă am, dacă am demara legislația. Doamna Sahanalova, raportor din partea ITRE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt raportor la ITRE, ci la INCO. Mă rog, nu contează. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru această prima propunere, propunere legislativă Trebuie spus că există un grup de experți tehnici care se ocupă de această propunere din octombrie 2012, deci aspectele cu privire la impactul tehnic sunt discutate pe larg cu experți din statele membre. S-a spus că propunerile actuale uh, sunt uh, co- corespund raportului uh, adoptat în iulie de Parlamentul European, unde noi solicităm ca sistemul 112 pentru autoturisme omologate să înceapă să fie folosit din 2015. Dacă dorim să facem asta, trebuie să modernizăm uh, aceste puncte de contact uh, privind siguranța publică. Așa cum a spus doamna Lichtenberger cu privire la costurile acestor măsuri la nivelul statelor membre, trebuie să ținem minte faptul că aici trebuie să existe armonizare uh, cu condițiile naționale. Iar acest lucru se va face ținând cont de randamentul pe care dorim să-l obținem, randamentul acestui sistem. Din câte am înțeles eu din documente, costurile de modernizare a centrelor pot ajunge până la câteva, de la câteva sute la câteva milioane, sute de mii la câteva milioane de euro, dar dar dacă ne gândim la avantajele pe care le are acest sistem, atunci banii cheltuiți, până la urmă, sunt uh, cheltuiți uh, cum trebuie. Această, primă, aceasta este doar o primă etapă până la urmă. Trebuie să vă reamintesc, stimați colegi, faptul că etapa pe care o anticipăm cel mai mult este, vorba, este omologarea vehiculelor și includerea obligatorie a acestui sistem la bordul autoturismelor. Aceasta este propunerea pe care o așteaptă și industria auto, nu numai în UE, ci și în țări terțe. Avem proiectul pilot Hero, despre care s-a vorbit, unde este vorba despre interoperabilitate transfrontalieră. Eu am participat la prima conferință unde se discuta despre constatările acestui proiect uh, acum trei săptămâni la Zagreb și vreau să vă spun că toate statele membre uh, se ocupă de aproape de acest subiect și cred că vom reuși să nu depășim termenul limită de 2015. Mulțumesc. Înainte de a continua, <laughs> foarte multă lume dorește să ia cuvântul, sunt uimit. Vreau să vă spun că cum funcționează? Ce se întâmplă? Actul delegat este, a fost transmis Parlamentului pe 26 noiembrie. Textul cu o notă întocmită de secretariat în, conf- în conformitate cu procedura a fost transmisă membrilor de la TRAN. Parlamentul are două luni la dispoziție pentru a ridica obiecții, perioada care poate fi prelungită cu încă două luni la inițiativa Parlamentului sau Consiliului, dar pe 26 noiembrie a început să se, să, să se calculeze această perioadă. Dacă se dorește înaintarea unei moțiuni de rezoluție în plenară împotriva adoptării acestui act, atunci această moțiune ar trebui să fie trimisă secretariatului înainte de 21 decembrie. Vă spun asta de ce? Fiindcă începem să discutăm acum uh, sistemele de transport inteligente și nu actele delegate. Iată de ce am dorit să fac această precizare. Parlamentul are deci două luni la dispoziție, timp în care poate să ridice obiecții, începând de pe 26 noiembrie, ceea ce înseamnă că dacă vreți să înaintați o moțiune de, pentru, o moțiune de rezoluție în plenară împotriva adoptării acestui act legislativ, trebuie să o depuneți înainte de 20, data de 21 decembrie. Doamna Meisler. <laughs> Da, mulțumesc că ați spus acest lucru. Cred că a fost bine, pentru că eu cred că asta înseamnă că trebuie să cerem din start încă două luni suplimentare uh, Eh, știu care este procedura, dar eu cred că până la 21 decembrie nu prea mai avem mult timp să reacționăm. Deci două luni, bun, acum sigur că e vorba de sărbă... perioada care e liberă de sărbători, dar eh, n-am putut încă să citim cu toții eh, toate documentele. Și sigur, toți suntem pentru sistemele inteligente de transport, pentru e-call, dar trebuie să ne gândim foarte exact ce înseamnă acest lucru în momentul în care avem inițiative legislative concrete. Pentru mine e problema monopolului uh, nu cred că este una importantă, pentru că de obicei când se vrea ceva pe piață vor fi destui ofertanți. Um, și la scanerele corporale noi am spus foarte clar că nu vrem uh, raze röntgen și până la urmă a fost un singur uh, uh, ofertant, dar cred că aici nu vom avea aceeași problemă. Cred că e mai mult o chestiune de protecția datelor pe care trebuie să o garantăm, pentru că toate inovațiile tehnologice simplifică lucrurile, însă în același timp trebuie să ne asigurăm întotdeauna dacă uh, garantează și protecția datelor. Și o altă chestiune este cea a specificității naționale trebuie să fie luate în considerare într-un sistem european. Și, într-adevăr, e adevărat ce a spus doamna Lichtenberger, pentru că în Germania, de exemplu, uh, foarte multe persoane uh, participă ca voluntari la serviciile de salvare și uh, poate că dacă s-ar impune niște condiții la nivel european, ar putea fi contraproductive în momentul în care sunt unitare la situații diferite. Și nu știu dacă putem să discutăm toate aceste lucruri, plus că mai sunt și alte lucruri care sunt discutate. Cât mai avem? 14 zile? Mi se pare foarte puțin. Mulțumim. Vreau să spun că dacă dorești o prelungire a termenului cu încă două luni, atunci trebuie să trimiți o scrisoare și coordonatorii vor discuta și vor spune dacă sunt de acord cu prelungirea cu două luni suplimentare acestui termen. Vreau să fie clar pentru toată lumea cum se desfășoară procedura. Acum domnul Alcadrau, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că ceea ce avem în fața ochilor este consecința a ceea ce a dorit Parlamentul. Am adoptat un raport pe această temă nu în urmă cu foarte mult timp și am cerut să se realizeze progrese. Ne doream ca acest dosar să avanseze. Eu cred că nu. Conținutul este cel mai important Deși, bineînțeles, trebuie să citim documentul în întregime și să ne dăm seama dacă avem nevoie de mai mult timp sau nu. Eu vroiam să înțeleg uh, care este legătura dintre acest act delegat și directiva pe care o pregătiți pentru la anul. Probabil că mai multe detalii tehnice vor fi specificate dar noua legislație nu le va putea modifica și atunci care este obiectivul acestei noi legislații, care este calendarul. Puteți să ne dați mai multe amănunte în această privință? Și așa cum au mai spus și antevorbitorii mei, au rămas anumite întrebări fără răspuns, ca de exemplu ce privește atitudinea anumitor state membre. Există abordări diferite în ce privește acest sistem. Care au fost primele reacții din partea statelor membre față de calendarul dumneavoastră și de propunerea dumneavoastră? Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu voi veni cu obiecții din potrivă. Salut cu mare căldură faptul că în sfârșit se fac pași înainte, pentru că 10 ani parcă am dormit și cred că nu mai are rost, nu mai e nevoie să discutăm acum despre obiective, pentru că suntem cu toții de acord. În momentul de față constatăm că situația este foarte fragmentată. Um, Sigur că marile companii de automobile preferă propriile sisteme. Uh, eu cred că nu este o evoluție prea bună ca fiecare să vină cu o soluția sa privată și, așa cum a spus și colegul nostru, domnul Said, noi uh, am cerut uh, uh, și dau dreptate colegilor care spun, da, într-adevăr, uh, uh, interoperabilitatea, spe specificațiile tehnice, protecția datelor trebuie să fie clarificate, dar cred că e important să uh, avansăm pentru că deja s-a pierdut uh, mult prea mult timp. Mulțumesc. Doamna Foster thank you, Chairman. Um, yes, I'm, I don't quite... Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu prea mai știu, da, ne dorim să existe progrese, dar 21 decembrie, dacă chiar vrem să facem obiecții, să nu uităm că sunt multe întrebări fără răspuns, un număr uriaș uh, de întrebări pe care membrii acestei comisii le au, ce aveți de gând să faceți, care este părerea statelor membre, care este infrastructura necesară, uh, cât timp va, de cât timp va fi nevoie pentru că acest aparat să fie creat, cine trebuie să îl conceapă, să-l uh, fabrice și apoi vom ajunge în 2015. Cu toții ne dorim să avem siguranță pe drumuri To- toți ne dorim că atunci când cineva este victima unui accident în Europa sau în altă parte să poată să fie uh, salvat, să există de asemenea uh, posibilitatea de a alerta în cazul în care suntem martiri unui accident, dar uh, așa cum au spus și Ghezin și alți colegi, ne întrebăm încotro să vă îndreptați. Nu toate statele membre uh, au acceptat să adere la ICOL, nu pentru că nu vor să-și îmbunătățească siguranța pe drumuri, ci pur și simplu pentru că consideră că există anumite aspecte care încă nu au fost suficient de bine explicate, având în vedere calendarul, deci este uh, nostim să avem în fața ochilor un asemenea document în care ne spuneți, iată ce vrem noi să facem, uh, dar uh, încă nici nu știm exact uh, care este obiectivul dumneavoastră final și ne spuneți că nu avem timp decât până pe 21 decembrie și că trebuie să depunem o moțiune de rezoluție ca să ridicăm obiecții, așa ceva este inacceptabil. Domnule președinte, eu cred că avem nevoie de mai mult timp și să vedem apoi uh, unde vom ajunge. 21 decembrie este data noastră, spune președintele, data noastră, nu data cerută de către comisie. Așa arată calendarul. Din partea comisiei, doriți să răspundeți? Vă mulțumesc, domnule președinte, poate foarte subțin, Cred că toți deputații uh, vor avea mai multă încredere dacă vor citi efectiv propunerea. Nu este una in extenso care va schimba specificațiile tehnice apropo de mecanismul care ar trebui să se afle la bordul autoturismelor sau despre felul în care trebuie tratate apelurile în urgență. Sunt niște specificații foarte simple. Care sunt datele care ar trebui să fie procesate și cum ar, put, ar trebui să fie direcționate semnalele de urgență și de ce echipament este nevoie pentru a putea uh, îndeplini, uh, aduce la bun sfârșit aceste operațiuni. Iar experții care vor trebui să se ocupe de aceste operațiuni și toate detaliile tehnice vor fi incluse în următorul proiect legislativ care va fi prezentat la anul, pentru că vom încerca să consiliem statele membre astfel încât să știe uh, pe plan național cum trebuie să pună la punct aceste puncte de unde se preiau apelurile în urgență. Dar asta nu înseamnă că vrem să uh, um, armonizăm felul în care funcționează aceste servicii în statele membre, pentru că știm că există diferențe mari între ele. Deci noi, practic, am uh, răspuns din inimă apelului la sede Parlamentul European și am respectat ce scria raportul pe care l-a dotat dumneavoastră. N-am făcut nimic mai mult, nimic mai puțin. Este un prim punct acest act delegat, dar nimic mai mult decât de ce este nevoie. Și eu cred că până pe 21 decembrie o să avem ocazia să mai revenim asupra acestui punct, să intrăm mai mult în detalii, să ne întâlnim cu dumneavoastră, Um, în cadrul reuniunii comisiei sau chiar și în cadrul unor contacte bilaterale dacă mai aveți întrebări. Mulțumesc, am să repet ce am mai spus, spune președintele, dacă vreunul dintre membri sau vreun grup politic dorește să depună o moțiune pentru a se împotrivi adoptarea acestui act delegat, trebuie să o facă până pe 21 decembrie și dacă doriți ca cele două luni să se transforme în patru luni, atunci trebuie să trimiteți o cerere care va fi discutată în cadrul reuniunii coordonatorilor. Doamna Lichtenberger? Yes, uh, thank you for the offer that we could... Mulțumesc uh, Comisiei pentru faptul că putem să beneficiem de întâlniri uh, în bilateral, dar cred că și alți colegi ar dori să asculte argumentele. Deci, eu nu mi-aș dori ca aceste discuții să aibă loc cumva uh, în afara acestei incinte, pentru că există și deputați pe care eu nu aș putea să-i țin la curent, pentru că pe unii dintre nici nu-i cunosc foarte bine. Și atunci poate că ar fi bine ca uh, observațiile cele mai importante să fie formulate în cadrul întâlnirilor ordinare. Eu uh, pe mine mă interesează ce se întâmplă în Austria, dar poate că pe alții interesează ce se întâmplă în Lituania sau în Italia, deci aș prefera abordarea de care spuneam, unde observațiile sunt exprimate în cadrul întâlnirilor noastre obișnuite. Domnul Cadraui, dar foarte pe scurt, nu vreau să fiu aici avocatul comisiei, dar ce am auzit eu mi se pare deosebit de clar. E vorba despre niște aspecte foarte uh, tehnice, nu despre toate um, punctele controversate pe care le-ați menționat dumneavoastră. Acestea tocmai vor fi incluse în uh, noul proiect legislativ și vom avea ocazia să discutăm despre ele. Întrebarea pe care putem, trebuie noi să ne opunem este dacă aceste aspecte pur tehnice pot să fie uh, pot să primească uh, um, acceptul comisiei noastre sau nu. Și avem două săptămâni pentru a da acest răspuns sau nu și aveți ocazia să vă adresați comisiei, coordonatorilor. Din punctul meu de vedere, totul este foarte bine. Am să am uh, ocazia să citesc textul, dacă doresc mai multe informații, am să le solicit sau am să mă adresez coordonatorilor. Da, merită să citiți textul, spune președintele. Vă rog frumos să citiți textul. Este o treime din marele dosar ITC. Deci înainte de a, a hotărâ că nu vă place, citiți textul, apoi aveți drepturile dumneavoastră pe care le-am menționat foarte bine și o să hotărâți ce doriți să faceți și vom vedea care va fi uh, atitudinea Parlamentului. Trebuie să spun că atunci când am inclus acest punct pe ordinea de zi, mi-am dorit ca deputații și din Litoria și din Italia și mai știu de unde să vină și să asculte dezbaterea, dar ca de obicei vorbesc în fața scaunelor goale. Eu am spus care este procedura, acum totul depinde de dumneavoastră și mulțumesc comisiei Acum trecem la reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc!